și voi da cuvântul întâi autorilor. Are cuvântul colegul Schlüter. Tack, herr ordförande. Det är inte ofta vi kan stå här i kammaren och Mulțumesc, domnule președinte. Nu se întâmplă atât de des să, să poți uh, sta aici și să te bucur că uh, s-a încheiat într-adevăr un război. Însă în 2009 s-a încheiat într-adevăr acest război. În 2010 au existat noi evoluții, s-a instaurat o comisie de conciliere și s-a început deminarea teritoriului. În august s-a creat o comisie de anchetă cu privire la dispariția persoanelor și au existat și alegeri în provincia de nord. Iată evoluții pozitive. Din păcate există și nori negri la orizont pentru că asistăm în același timp la uh, Uh, noi conflicte, există abuzuri uh, sexuale, există uh, o proastă funcționare și o amenințare a justiției și mai există și foarte multe văduve de război fără protecție care sunt amenințate în mod deosebit. De aceea Sri Lanka trebuie să abordeze această problemă. E nevoie de o comisie care să garanteze că cei care au comis crime de război de ambele părți să fie aduse în fața justiției și să se facă dreptate. La nivelul ONU trebuie prezentat un raport pentru că altfel uh, Uniunea Europeană are doar propria uh, comisie de anchetă. Trebuie ca făptuitorii să fie trași la răspundere. Atunci când ai fost o victimă, este mai ușor să mergi mai departe atunci când se face dreptate. Noi dorim ca Sri Lanka să facă acești pași necesari pentru a merge pe o